Dear colleagues, please. Dragi colegi, deja în Comisia pentru Buget v-am urat la mulți ani um, la întâlnirea coordonatorilor. Acum vreau să urez întregului grup. Mă bucur să vă revăd și Spuneți-mi, vă rog, dacă putem considera ordinea de zi adoptată. Cred că da, mulțumesc. La fel și procesele verbale ale reuniunilor din 8, 9, 10, 28, 29 noiembrie, 5 și 12 decembrie. Bun. Câteva comunicări ale președintelui. Aș vrea să le reamintesc membrilor că vom avea o reuniune mixtă Econ-Libe în sala P3C5 după reuniunea din această dimineață a comitetului nostru. Amendamentele care au fost depuse de coraportor privind utilizarea sistemelor financiare pentru spălarea de bani și finanțarea activităților teroriste vor fi examinate. Informații cu privire la trialoguri. Primul a avut loc pe 15 decembrie. Parlamentul a oferit uh, o serie de detalii în acest sens. Există disponibilitate de îmbunătățirea elementelor legate de EFRAC, însă poziția exprimată de Consiliu și Comisie față de amendamente va fi și ea prezentată acum. Președinția malteză a hotărât să consulte statele membre însă înainte de următorul trialog și din motive de calendar ne vom putea reuni, reuni către finele lui martie anul acesta. Decizii și recomandări din reuniunile coordonator, reuniunea coordonatorilor din 15 decembrie, numiri, regulamentul privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul TVA-ului, directiva privind anumite obligații TVA pentru furnizorii de servicii și vânzarea la distanță de bunuri socialiști, directiva privind ratele TVA-ului pentru cărți și ziare PPE, directiva pentru a permite statelor membre să aplice derogări de la sistemul TVA pe mecanismul de taxare inversă PPE, CCP, coraportor ECR și socialiștii, aviz privind inițiativa Startup, socialiștii, am cerut, coordonatorii au cerut 54 pentru avizul Gigold în dosarul Solvency, unde jurii este responsabilă pe fond și Econ și jurii vor lucra pe baza acestei reguli în ceea ce privește raportul, rapoartele pe țară. În ceea ce privește o posibilă vizită de la Comisia Econ pe care l-am cerut, COB nu a luat nicio poziție deocamdată pe acest subiect. Poate astăzi. Guvernanța economică s-a stabilit că domnul Dyson va veni în Econ mai repede decât s-a sugerat și datorită deciziei privind reuniunea cu domnul Dyson din ianuarie, coordonatorii sunt de acord să-l invite pe domnul Ignacio Bisco la reuniunea coordonatorilor. Pentru 2017, comisia trebuie să apară în econ în aceeași zi sau imediat după publicarea proiectului de plan bugetar. Conoratorii consideră că anul trecut acest lucru s-a întâmplat prea târziu. Secretariatul Econ a fost informat să abordeze Secretariatul Con pentru a pregăti schimbul de opinii cu privire la poziția Curții de Conturi pe mecanismul SSM. Coordonatorii îl invită pe vicepreședintele Dombrovski pentru a discuta raportul Goulard rolul euro în instituțiile financiare internaționale. Astea au fost comunicările și acum putem trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, unde discutăm amendamentele la raportul lui Gunnar Hochmar privind semestrul european. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. La mulți ani tuturor și din partea mea. Un an nou mai bun, pentru că evident că avem cu toții nevoie. Avem cam 500 de amendamente, 493 ca să fim mai exact pe acest raport, ceea ce e destul de mult. Pe de altă parte, majoritatea sunt puncte de vedere uh, care reprezintă variații pe aceleași articole. Și, în realitate, nu sunt, uh, nu e un volum chiar așa de mare de schimbări cerute. Mulțumesc pentru amendamentele transmise și vom lucra împreună cu raportorii din umbră. Am avut deja o discuție, o primă discuție și din punctul nostru de vedere, în ceea ce privește toate aceste amendamente, vă pot spune că în perioada aceasta plină de incertitudini pe care o traversăm, există multe schimbări care vin din partea Statelor Unite, discuțiile referitoare la Brexit, uh, instabilitatea financiară din unele state membre și alte provocări cu care ne confruntăm. De aceea cred că pactul privind stabilitatea e și mai important acum, fiindcă dă o credibilitate economiei europene. Și dacă nu există încredere, asta ar putea să submineze și stabilitatea. O întrebare esențială pe durata negocierilor va fi cum să abordăm poziția fiscală pozitivă. Domnule președinte, pe ansamblu, eu sunt nu pozitiv față de propuneri pozitive. Și dacă putem discuta cum să ne asigurăm că finanțele publice stimulează creșterea, asta ar fi nu doar foarte important, dar este și o îndatorire pentru noi și cred că putem ajunge la un consens în acest domeniu pe baza respectării pactului de stabilitate și nu prin crearea de scuze pentru a submina stabilitatea la nivelul finanțelor publice. Dar în același timp trebuie să ne asigurăm că putem folosi stimulentele fiscale disponibile în cadrul stabilit de pactul pentru stabilitate. Și aici avem ceea ce numesc oportunități pentru bugetare calitativă. Întotdeauna mă surprinde, domnule președinte, când avem discuții referitoare la cheltuieli importante și aud colegi sau reprezentanții ai guvernelor care spun că aceste investiții sau aceste cheltuieli sunt așa de importante încât se justifică depășirea limitei stabilite de pactul de stabilitate. Dacă e așa de important, ar trebui să începeți de acolo, înainte să fie nevoie să depășim limita. Dacă e așa de important, ar trebui să fie cheltuielile, să reprezinte cheltuielile cele mai importante, primele făcute, nu la finele bugetului, când trebuie să depășești limitele. De aceea, genul acesta de clar, clasificare cred că ar trebui să fie ajustat. Din punctul nostru de vedere, asta este o prioritate este evident pentru că avem o legislație, Comisia s-a pronunțat cu privire la continuarea pactului de stabilitate, dar sigur putem discuta multe și putem ajunge la acorduri cu privire la cum să fie abordate aceste lucruri. În multe dintre amendamente se regăsește un fir comun în ceea ce privește economia europeană, care variază de la un stat la altul. Mulți colegi subliniază că există o distribuție inegală a creșterii sau a noilor locuri de muncă. Eu nu cred că aceste lucruri, creșterea sau locurile de muncă sunt distribuite. Ele apar în funcție de împrejurări. Și asta este important pentru noi. Pentru că avem o creștere mai bună în anumite state membre și mai puțin bună în altele și asta are legătură și cu politicile care au fost implementate. Și cred că asta este un lucru bun pe care l-am putea discuta și analiza. Cred că este important să vedem care este economia agregată a Uniunii Europene, dar și trebuie să vedem care este situația și la nivelul statelor membre individuale. Dacă îți bagi capul în frigider și picioarele în cuptor, obții o medie relativ bună, dar asta nu te ajută nici la cap, nici la picioare. Și acest lucru este important și în ceea ce privește politicile economice. Trebuie să ne asigurăm că facem uh, ce trebuie și că putem ajunge la creștere și la locuri de muncă. Și trebuie să ne asigurăm că există situații care promovează noi oportunități și de aceea spun că investițiile sunt importante. Dar e vorba de a atrage investițiile, de a te asigura că există posibilitatea de profit. E important să ascultăm membrii din diferite grupuri care subliniază importanța taxelor reduse la locuri, pe locurile de muncă. Asta e bine. E de asemenea important să discutăm reforme structurale. Și, și aici și închei, prin, din majoritatea amendamentelor se reiese că avem de-a face cu un rind destul de redus al creșterii. Anul trecut lucrurile au accelerat destul de mult, dar nu pare să fie o schimbare durabilă. De aceea trebuie să avem în vedere și reformele structurale. Sigur, putem spera să existe stimulente fiscale, dar realitatea este că avem asta de mult timp și nu este o abordare durabilă an după an. Ori de unde am abordat discuția, ori din ce direcție. De aceea ajungem de fiecare dată la nevoia de reforme structurale. Și ne dorim să discutăm toate aceste lucruri pentru că cred că suntem cu toții de acord că putem face mai multe în ceea ce privește finanțele publice, că putem face reforme pentru a atrage investiții, că putem garanta stabilitatea și că putem să ne asigurăm și că putem combina toate aceste lucruri. Și la final, domnule președinte, dacă putem avea o poziție fiscală pozitivă, suntem deschiși atâta vreme cât avem o portare pozitivă și față de pactul de stabilitate. Mulțumesc raportorului. Doamna Silva Pereira pentru grupul SND. Domnul Silva Pereira. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să vă prezint urările mele de an nou tuturor colegilor și aș vrea să-l felicit pe domnul raportor pentru textul prezentat. Grupul socialist este deschis să coopereze cu domnul raportor pentru a ajunge la o soluție de compromis, pentru că mai sunt încă lucruri de făcut pe raport. Versiunea actuală încă nu a ajuns la echilibrul dorit care să garanteze rezultate. Însă, nu avem nicio îndoială cu privire la faptul că spiritul de dialog și de compromis ne va permite, în acest caz, ca și în anii anteriori, să ajungem la un acord. Și de aceea, Acordurile de compromis la care s-a ajuns în uh, discuțiile anterioare trebuie să fie folosite ca puncte de referință. Nu putem fi de acord ca Parlamentul European să se pronunțe mai puțin decât a făcut-o în anii anteriori în ceea ce privește condițiile pentru o creștere justă și echilibrată în spațiul european. Și de aceea dăm dovadă de deschidere pentru soluții de compromis și de aceea am făcut trimitere la discuțiile din anii anteriori. Aș vrea să clarific încă de pe acum că, sigur, Problema credibilității regulilor nu se va discuta în grupul nostru. Nu o să susținem noi că nu suntem credibili cu Uniunea noastră economică și monetară. Dar dacă ne uităm la problemele europene, vedem că adesea primul punct de la care trebuie să pornim nu este cel al credibilității regulilor. Problema gravă a Uniunii Europene este lipsa de investiții, lipsa creșterii și nivelul ridicat al șomajului și inegalitățile care există. Aceste probleme dau naștere la nemulțumiri și generează un, uh, o mișcare care se îndreaptă către dezintegrarea Uniunii Europene și asta pune în pericol proiectul european și de aceea trebuie să analizăm cu mare atenție toate aceste probleme. Eu îl susțin pe domnul raportor care ne spune că e nevoie să se facă uh, lucruri corecte, că e nevoie să avem o politică economică și bugetară corectă, sigură, solidă. Acesta, dragi colegi, este un moment decisiv al guvernanței economice, acest moment în care Parlamentul European se pronunță cu privire la direcția pe care o va lua politica economică și politica bugetară. Și nu putem ignora un aspect politic esențial care trebuie să fie baza discuției noastre. Mesajul este următorul, mesajul transmis instituțiilor și statelor membre. Economia europeană trebuie să se bazeze pe o politică bugetară care să contribuie la creștere. De asta are nevoie economia, buget, economia europeană, de o politică bugetară care să integreze foarte bine politica monetară, care știm că nu poate fi păstrată la nivelul actual la infinit. În forma expansionistă din ultimii ani nu poate continua la infinit. Comisia ne spune însă și alte lucruri. Ne spune că bugetele pentru 2017 și aplicarea propriilor recomandări vizează o politică bugetară ușor restrictivă, în loc să vorbim despre o politică ușor uh, extinsă ceea ce ne spune că în 2017 vom pune în aplicare o politică bugetară greșită. Sunt lucruri care n-au fost făcute la timp și de aceea Comisia Europeană prezintă aceste propuneri, impune acest fiscal stance, adică o abordare mai pozitivă, în care statele care au o marjă mai mare să facă mai multe pentru creștere. Domnule președinte, dragi colegi, Parlamentul European nu trebuie să cedeze în fața acestei provocări. Trebuie să sprijine propunerea și grupul nostru trebuie să sprijine toate mesajele care vizează valorificarea investițiilor în lupta împotriva divergențelor la nivel economic în Uniunea Europeană și pentru o politică bugetară care să fie la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm. Și nu vom susține nicio acțiune care să contravină aceste poziții și împotriva aplicării de sancțiuni, dat fiindcă Parlamentul s-a provocat foarte clar deja în acest domeniu. Mixul adecvat de politici trebuie să fie centrul discuției noastre și prioritatea discuțiilor. Și o să contribuim la asta. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi vorbi în numele colegului meu, domnul Robert Zile, care își cere scuze pentru absența sa. El spune că Multe amendamente au fost depuse la acest raport din proprie inițiativă. Acest raport al domnului Hockmark uh, stabilește o direcție bună, însă mai trebuie ajustat pentru a ține cont de provocările actuale pe deplin. Noi vrem să spunem în amendamentele noastre că creșterea s-a întors, dar este fragilă și inegal împărțite, distribuite în statele membre. În ceea ce privește ocuparea, acest lucru rămâne la uh, nivelul statului mem- statelor membre, însă datele statistice um, sunt înșelătoare pentru că egalizează situația la nivel european, în timp ce diferențele între statele membre sunt extrem de pregnante. Pe de o parte, vorbim despre importanța bugetelor echilibrate și uh, respectarea regulilor. Mai avem și planul Juncker, care este văzut ca o soluție magică pentru toate problemele Uniunii Europene. Majoritatea fondurilor EFSI deja au ajuns însă în statele care aveau deja suficiente uh, finanțări. În ciuda faptului că Celelalte state au implementat toate reformele și aveau bugete echilibrate. Colegul meu um, va lucra cu raportorul și cu raportorii din umbră pentru ca acest raport să fie cât mai inclusiv. Aș adăuga și câteva observații din în numele propriu la remarcile domnului Zile și aș uh, continua pe observația că majoritatea fondurilor EFSI au fost utilizate de fapt în state care aveau deja suficiente investiții. După părerea mea, aceasta este problema principală din Uniunea Europeană. Investiția uh, depinde de capital, uh, de acolo unde profiturile sunt mai mari și nu are loc acolo unde profiturile sunt mai scăzute. Însă, Uh, marja de profit uh, a capitalului nu uh, crește prin investiție. Din contră, pentru a crește marja de profit, trebuie să îmbunătățim nivelul factorilor de producție complementari, calitatea muncii, factorul uman, accesul la tehnologie și la infrastructură și calitatea administrației publice. Aceștia sunt factori care cresc profitabilitatea și există în mod foarte clar dezechilibre în Uniunea Europeană între productivitatea acestor uh, factori complementari și, și uh, productivitatea în relație cu costul lor în uh, statele centrale și cele periferice, ceea ce duce în diferențe de profitabilitate și la o distribuție diferită a investițiilor Așadar, ideea importantă este aici concurența și competitivitatea. Investițiile nu au loc în statele non-competitive. Noi trebuie să creștem competitivitatea în Europa și în zona euro. O problemă decisivă aici este faptul că nu mai avem o rată de schimb ca mecanism de echilibrare al competitivității. Așadar, la rădăcina crizei stă moneda euro, ca monedă care nu este uh, nu se pretează unei zone economice competitive. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna Fernich de la grupul ALDE. Mulțumesc, domnule președinte cele mai bune urări pentru noul an. Îi mulțumesc domnului Hockmark pentru proiectul său de raport pe care îl susținem în general. Avem o serie de amendamente cheie în legătură cu investițiile. Europa trebuie să intensifice eforturile pentru a îmbunătăți mediul de afaceri prin implementarea și aplicarea și aplicarea mm, regulamentelor europene, cum ar fi Uniunea Piețelor de Capital. În amendamentele noastre, facem recomandări specifice precum uh, îmbunătățirea accesului la finanțare pentru anumite categorii de companii. Investițiile pe termen lung trebuie să pună accentul pe educație, cercetare și dezvoltare, inovare în tehnicile ICT și Comisia trebuie să caute finanțare pentru proiectele comunitare cu aspect transfrontalier, de exemplu prin EFSI. În legătură cu reformele structurale, statele membre trebuie să-și intensifice eforturile de a implementa recomandări specifice pe țară și să își respecte angajamentul de a încheia piața unică. Ur- îndemnăm Comisia și statele membre să reformeze uh, îngrijirile de sănătate prin uh, transmiterea de bune practici la nivelul întregului Uniunii. Cheltuielile pe sănătate în statele membre sunt uh, acum între 5 și 11% din PIB și această cifră va crește uh, corespunzător cu schimbările demografice. În ceea ce privește responsabilitatea fiscală și structurarea finanțării, avem nevoie de reguli foarte clare care să fie implementate clar ca o condiție pentru uh, încheierea Uniunii Monetare Europene. Durabilitatea pe termen lung a finanțelor publice trebuie să fie văzută în contextul uh, dobânzilor în creștere și a uh, schimbărilor demografice. Comisia trebuie să dezvolte un indicator pentru a arăta în ce măsură bugetele naționale afectează generațiile următoare. De asemenea, trebuie să existe răspundere democratică îmbunătățită. Parlamentele naționale și Comisia trebuie să poarte un dialog mai bun în legătură cu recomandările specifice pe țară. Aceste recomandări trebuie să fie obligatorii juridic, ă, după cum le adoptă și guvernele naționale alese democratic. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune președintele. Nu văd uh, un reprezentant al GUE, nici din partea verzilor și nici din partea FDD, NF. Domnul Van, doamna Van Stork, doriți să interveniți în numele FDD, nu? Domnul Anemas din partea ENF. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că discutăm raportul domnului Hockmark astăzi, însă anul trecut eh, raportul asupra semestrului european a fost eh, tratează o serie de subiecte, creșterea, bunăstarea, starea economiei europene. Dumneavoastră cunoașteți poziția noastră, dorim o economie mai puternică care să favorizeze piața internă, piața liberă și să folosim modelul de la Maastricht. Însă constatăm acum că acest model nu funcționează. Am urmat uh, la literă conținutul tratatului, Uniune Monetară, Uniune Economică să constatăm că acest model dăunează creșterii economice. S-a vorbit mult despre identitate, despre concurența între state, anumite economii au o performanță mai bună decât altele. Și astăzi asistăm la un model în care politicile monetare, economice și alte politici sunt uh, legate între ele. Atâta timp cât nu regândim sistemul actual, când dacă nu ieșim din acest sistem care nu funcționează, lucrurile nu vor evolua. raportul colegului nostru ne permite să tragem o concluzie tristă și uh, cifre care ne sugerează o creștere dispersată cu multe dezechilibre. Nu este un raport care să ne dea speranțe. Eu cred că trebuie să ieșim din antipatie, să regândim lucrurile. Cifrele pe care ni le prezintă raportul nu sunt optimiste și nu văd motive de optimism uh, nici pentru viitor Vom depune amendamente pentru a formula criticile noastre uh, în legătură cu acest raport. Am o solicitare de intervenție spontană. Pervanș Perez, două minute. Da, mulțumesc, domnule președinte. Și domnul Rosati. Să intervină prima dată domnul Rosati, nu? Mulțumesc uh, raportarului pentru prezentarea sa. A introdus un nou concept în dezbatere uh, conceptul frigiderului și al cuptorului, eh, vorbim despre polarizarea situației economice, însă nu a aplicat eh, propriile sale eh, concepte în raționamentul său, pentru că există mult multe stimul, mult stimul bugetar în ceea ce privește reforma structurală insuficient. Și Știm care este dezbaterea politică și economică. Există și o anumită oboseală în anumite state membre. Se pare că sunt prea mulți stimuli bugetari. Însă trebuie să aibă loc și o reformă structură, structurală, după cum a fost concepută într-o primă generație. Am ajuns la o scădere a costurilor, și o creștere a competitivității. Nu sugerez să ieșim din această polaritate între frigider și cuptor pentru a introduce uh, reforme structurale de o nouă generație, este nevoie de un stimul pentru a menține un nivel de investiții la nivelul Uniunii Europene și în zona euro. Vă mulțumesc, Darius Rosati. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îi mulțumesc domnului Hockmark pentru raportul său foarte bun. Împărtășesc în mare observațiile și recomandările sale. De exemplu, sunt și eu de părere că avem nevoie de o planificare mai bună a cheltuielilor. Și dacă ținem cont în special de infrastructura de investițiile în infrastructură, trebuie să le marcăm de la bun început în cheltuieli, pentru că oricând facem o excepție, când creăm o categorie de cheltuieli care să depășească limita, aceast, aceste cheltuieli vor fi luate din celelalte cheltuieli. Investițiile în infrastructură ar trebui să fie întotdeauna incluse în uh, cheltuielile care pot să-și depășească limita. Nu este o, o abordare foarte bună. Domnul Hocmar spune că există mult stimul fiscal în zona euro. Eu cred că ține cont de nivelul datoriei. Vedem acolo că au existat foarte multe cheltuieli fiscale, însă acest, aceste cheltuieli nu au fost direcționate corespunzător acolo unde trebuia. Așadar, vedem situația anumitor uh, state. Unele state au marjă fiscală, pot să crească cheltuielile, însă decizia de a crește cheltuielile fiscale și să stimuleze economia este doar a lor. Nu există niciun instrument comunitar care să îndemne Germania sau țările de jos sau alte state să cheltuiască mai mult. Nu există niciun instrument care să convingă aceste state. Dacă doresc, pot să cheltuiască mai mult, dar nu trebuie. Nu sunt obligate. Pe de altă parte avem uh, state îndatorate cu datorii mari care nu au această marjă fiscală. În ce măsură pot să fie ele ajutate de cheltuielile mm, medii din Uniunea Europeană, atâta timp cât nu avem uh, mijloace politice pentru a uni uh, politicile fiscale naționale într-o politică fiscală comună. Și o ultimă observație, dacă îmi permiteți, în legătură cu ceea ce a spus domnul Lucaț. Sunt de acord cu ceea ce a spus în legătură cu lipsa de competitivitate și că nu se investește în statele necompetitive, însă uh, difer cu el în legătură cu evaluarea sa pe care o face în legătură cu rolul euro. Dacă domnul Luche crede că dacă statele respective ar avea propria lor monedă, ar putea să deprecieze moneda și că, într-un fel, aceasta ar fi o soluție, nu, nu cred că este corect dacă îți depreciezi moneda, nu devii mai competitiv, devii mai ieftin. Dar nu ești mai inovator, nu ești mai productiv, ești mai ieftin. Deci nu este o soluție pe termen lung, este o soluție pe termen scurt. Atât. Mulțumesc, Filip Lamberts. Da, vreau să reacționez la ceea ce a spus domnul Rosati. Sunt de acord cu ultima parte a declarațiilor sale. Nu, nu devin mai competitiv fiind mai ieftin. Este adevărat, pentru că adevărată competitivitate vine din bunuri și servicii care aduc valoare pentru consumator mai bună decât concurența. Deci este, aceasta este adevărată, adevărată valoare. Este competitivitatea câștigată cu greu Eh, devalorizarea înseamnă o competitivitate ieftină. Eu cred că Europa ar trebui să fie concurentă mm, cu în alte valori, nu cu costuri mici. Eh, însă nu sunt de acord în legătură cu instrumentele politice pentru a încuraja investițiile în statele care au această capacitate. Vorbiți despre instrumente indirecte, însă dacă ne uităm la six-pack și la procedura pentru dezechilibrele macroeconomice, acolo avem o modalitate indirectă pentru a stimula statele să intervină acolo unde există surplus excesiv și am insistat atunci să existe acest lucru în legislația. Comisia se preface că nu există, însă cu acest surplus masiv, acest ar însemna că statul respectiv este foarte competitiv, însă uh, un surplus ar putea să fie văzut ca un uh, semn de subconsum și subinvestiție. Aș, de exemplu, atunci când criticăm Germania pentru surplusul masiv, nu este pentru că Germania poate să exporte foarte mult. Spunem că Germania uh, diminuează artificial cererea internă. Verzii preferă investițiile uh, comparativ cu consumul. Consumul este necesar, bineînțeles, însă nu trebuie să fie relansată uh, economia prin consum excesiv. Știm că există un deficit de investiții în Germania. Mi se pare absurd că mm, Fondul, fondul Juncker finanțează uh, investiții în Germania, unde capacitatea de investiție este uriașă. Avem nevoie de un instrument, un instrument indirect care este unul bun și uh, deplâng faptul că Comisia nu utilizează acest instrument. Domn, dacă domnul Luke îmi promite că rămâne, se limitează la un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot să promit, dar încerc să fiu succint. Mulțumesc colegilor din FDD și din stânga că mm, au facilitat această mică discuție aici. Îi mulțumesc domnului Lamberts care a confirmat uh, afirmația mea Eh, spunând că competitivitatea poate să aibă loc pe două nivele, în domeniul valorii și în domeniul costului și prețurilor. Bineînțeles că competitivitatea crește și prin scăderea prețurilor. Dacă scă, scazi prețurile, ești mai competitiv. Bineînțeles că ambele niveluri trebuie să fie folosite, însă dacă diferența de preț este atât de mare, după cum este cazul acum în zona euro, unde este nevoie de deprecierea Uh, la o scară de 30-40% pentru unele din statele zonei euro, atunci este complet nerealist să te aștepți ca companiile din aceste state în criză să poată să uh, câștige în ceea ce privește uh, calitatea produselor ca să compenseze o diferență a prețurilor de 30-40%. Deci au nevoie în primul rând de o depreciere de prețuri mai ieftine pentru a putea ca pentru a fi posibil ca investițiile să fie rentabile. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. We should flexibil. Bun, trebuie să ne limităm și la Catch the Eye și la raportorii din umbră, să nu uităm. Dar dăm cuvântul raportorului acum. Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile, nu am să intru în detalii, însă vreau să spun că în primul rând cred că este important să fim competitivi cu salarii mari, nu cu salarii mici. Sigur că totdeauna poți să reduci prețurile, dar atunci uh, sunt afectate și salariile și eu cred că trebuie să fie prioritare locuri de muncă mai bune. Însă ce reiese din această discuție reiese și cred că este prioritar cel puțin din partea grupurilor mari, că nu trebuie să punem sub semnul întrebării pactul de stabilitate. Așa cum înțeleg eu, cu toții avem aceeași viziune. nu putem să subminăm credibilitatea și regulile pactului de stabilitate, ceea ce este foarte bine, pentru că astfel se pun bazele pentru munca noastră viitoare. În al doilea rând, și trebuie să revin la bucătăria, la bucătăria metaforică și la frigider și cuptor, cred că este important să vedem că sunt evoluții diferite în diferitele state membre. S-a spus că uh, avem o lipsă de creștere. E adevărat. Dacă ne uităm la nivelul agregat, dacă ne uităm și la diferite state membre, însă în câteva alte state membre sunt niveluri de creștere relativ mari și niveluri de investiții relativ mari. E un cuptor corelat cu stabilitatea și cu finanțele publice și uh, în unele state membre există un contrast spre deosebire de imaginea uh, publică asupra economiei europene. Sunt unele state membre cu un nivel mare de ocupare și unele cu un nivel mare de șomaj. Trebuie să ne întrebăm de unde vin aceste diferențe. Și un lucru e clar și anume că poate nu e întotdeauna o soluție bună să se mărească povara datoriei. Poate că e important pentru competitivitatea pe termen lung să se acorde prioritate reformelor structurale și să nu insistăm pe stabilitatea fiscală, ceea ce nu contrazice ideea că finanțele publice trebuie folosite cât mai bine pentru a se stimula creșterea. Domnul Rozati a spus acest lucru. Cred că trebuie să facem mult mai mult ca să ne asigurăm că finanțele publice uh, susțin creșterea cât mai mult. Am să preiau această idee. Am uh, ascultat și faptul că sunteți disponibili la compromisuri, deci aștept cu nerăbdare să continuăm discuția cu raportorii din umbră și cu ceilalți membri interesați. Mulțumesc foarte mult! Apreciez uh, nota pozitivă referitoare la compromisuri. Știu ca orice raportor că există o complementaritate între pactul de stabilitate și creștere și regulile de flexibilitate. Și aceasta este stipulată în reguli, deci un element cheie este acesta și am toată încrederea că negociatorul nostru va uh, reuși să redacteze compromisuri cât mai rezonabile care să se bazeze pe un consens cât mai larg. Așa cum s-a întâmplat și la rapoartele anterioare pe aceeași temă. Vom vota acest raport pe 6 februarie și sperăm să ajungem la plenară pe 13 februarie. Bun, trecem mai departe. Uh, Philip Lamberts raportul lui Philip Lamberts, instituirea unui program al Uniunii de sprijinire a unor activități specifice care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori final de servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în sectorul serviciilor financiare pentru perioada 2017-2020. Îl voi ruga pe Marcus Ferber să prezideze și dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, după cum ați remarcat, citind argumentele de compromis transmise ieri, noi am încercat să includem cât mai multe amendamente de la cei care susțin acest program. Înțeleg că unii dintre dumneavoastră nu îl susțin, însă marea majoritate este pentru. De asemenea, am încercat să țin cont de, uh, de contribuția IMCO, care are competențe uh, exclusive pe articolele 6 și 7 și competențe partajate pe articolele 1, 2 și 3 și am încercat să, um, am o, să introduc o procedură cât mai uh, lină. Pe scurt, am să încerc să prezint articol cu articol propunerile noastre față de propunerea Comisiei. La articolul 1 am adăugat pe lista de activități uh, educația financiară și formarea și uh, de asemenea amendamentul 14 al IMCO care se referă la activități uh, cu rețele de consumatori. La articolul 2, obiectivele, am adăugat ideea că în domeniul reglementării financiare acest program trebuie să sporească implicarea utilizatorilor finali, nu doar la nivel UE, ci la toate nivelurile relevante, inclusiv la nivel multilateral. Am ținut cont de amendamentul 25 de la IMCO, menit să clarifice obligațiile monetare ale Comisiei în ceea ce privește uh, beneficiarii programului. La articolul 3, unde se vorbește de beneficiar, am integrat o idee propusă de mai mulți raportori din umbră și de IMCO, și anume ideea ca beneficiarii programului să încerce să extindă uh, rețeaua de membri activi în statele membre. Nu vrem să rămânem în bula de la Bruxelles, ci să ne implicăm direct în cât mai multe state membre. La articolul 7 nu sunt, artic nu sunt amendamente majore, punerea în aplicare a programului, am, aplic am acceptat deci textul INCO. La punctul 9, evaluare, am preluat propunerea lui Sirpa și Enrique și anume o deschidere uh, la mm, cât mai multe organizații în caz că se prelungește perioada de finanțare. Comisia trebuie să uh, profite de ocazie și să încerce să mărească suma disponibilă. Ne uităm uh, către următoarea perioadă cu mintea deschisă atât în ceea ce privește potențialii beneficiari, cât și în ceea ce privește sumele de finanțare. În cele din urmă, după consultarea cu serviciile Comisiei și cu viitorii beneficiari, am depus un amendament la articolul 10, intrarea în vigoare, și anume să fie vorba de aplicare de la 1 mai 2017 până la 31 decembrie 2020. Dorim să uh, ne asigurăm că se continuă programul pentru că programul în vigoare se termină pe 30 aprilie 2017 și vrem ca acesta să înceapă imediat. Mai departe, intenționăm să avem o procedură scrisă. O să vă trimitem un al doilea set de compromisuri până săptămâna viitoare, termenul pentru comentarii fiind 23 ianuarie la prânz, luni, ca să putem vota pe 25 ianuarie. Noi sperăm să nu fie controversat uh, negocierea cu Consiliul și să avem un vot în plenară uh, cât de repede, tocmai ca să nu se creeze această lacună de finanțare. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule raportor. Aș dori să dau acum cuvântul raportorilor din umbră, începând cu doamna Pietikainen, care nu este aici, deci o înlocuiește un coleg de la PP. Mrs. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Pietikainen a depus un număr limitat de amendamente și susține propunerea comisiei în mare parte consideră că acum este corect să fie numiți cei doi beneficiari ai programului în regulament. Dacă nu vor fi numiți, se va perturba munca acestor două organizații și uh, nu se va câștiga nimic în schimb. Comisia ar pierde timpul dacă s-ar uh, modifica textul și s-ar pune în pericol activitatea acestor doi beneficiari. Nu sunt uh, momentan alte organizații care să desfășoare activități în întreaga Uniune, așa cum fac cele două organizații. Doamna Pietikainen ar dori să sublinieze faptul că proiectul pilot și finanțarea adecvată au fost create după un apel susținut de toate grupurile din Parlamentul European. Doamna Pietikainen consideră că acest program trebuie continuat și după 2020 și uh, Lista de beneficiari potențial trebuie să fie deschisă și ulterior pentru orice beneficiar îndeplinesc criteriile. În plus, crede că cei doi beneficiari trebuie să încerce să-și extindă acoperirea geografică în perioada aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc, Teodor, de la SND, domnul Ludvigson. Tack för ordet, herr ordförande. Vă mulțumesc, domnule președinte. se pune problema redobândirii încrederii consumatorilor, încrederea în sistemul financiar din Europa. Deci trebuie să susținem um, finanțarea Finance Watch și Better Finance, pentru că aceste organizații um, au o voce în ceea ce privește uh, legiferarea în acest domeniu în Uniunea Europeană. Este o modalitate ca legislația financiară foarte tehnică să fie mai ușor de înțeles de consumatori. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că aceste organizații sunt independente de comisie. Încrederea publicului depinde de independența acestor organizații. Iar pe termen lung, este important să consolidăm independența financiară a acestor actori. Sigur că trebuie să mergem mai departe, însă nu e simplu, pentru că aceste instituții vor să fie independente de comisie Iar Comisia are mult drept de uh, control asupra celor două organisme, deci s-ar putea crea un conflict de interese. Însă resursele financiare ale acestora sunt limitate și nu pot să facă tot ce am vrea noi să facă pentru a apăra drepturile consumatorilor în statele membre. rețelele de consumatori din statele membre vor fi foarte importante pentru viitor. Și sunt convins că împreună cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră vom reuși să obținem un text uh, solid. Mulțumesc! Și vreau să mulțumesc domnului Lambert deosebi. Mulțumesc, Ole! De la Liberale am onoarea de a da cuvântul lui Enrique Calvet Ciambon. Senor președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, grupul meu este pentru textul comisiei cu amendamentele care au fost uh, prezentate foarte bine de colegul meu, Lambert. Am citit compromisurile foarte rapid și totul merge în direcția bună. Cred că vom avea un rezultat bun. O problemă ă, potențială este problema politică. Textul Comisiei ține cont ă, de decizia noastră într-o anumită măsură, însă aceste grupuri de studiu atotputernice nu trebuie să se transforme în reprezentanții societății civile. Noi suntem reprezentanții societății civile și să nu uităm asta și să nu uite nimeni asta. Aceste grupuri trebuie să ne ajute uh, în munca noastră, însă în linia că patru ochi văd mai bine decât doi, nu în uh, ideea că se ia o decizie în altă parte. Eu m-am întâlnit cu ambele grupuri și uh, cred că atitudinea lor va fi una pozitivă. Nu trebuie să fim mai catolici decât papa și să stricăm ceva care funcționează. După cum a spus domnul Lambert, trebuie să ne uităm la celelalte state și nu la bula din Bruxelles, trebuie să ne gândim la consumatori, la investiții finali, la deponenți, la cei care decid la alte nivele care nu sunt la Bruxelles, trebuie să ne gândim chiar la un serviciu public și în acest sens au mers în amendamentele noastre și pentru a nu exista suspiciuni în legătură cu aceste două organizații, Better Finance și Finance Watch, deja au avantajul de a ști despre ce este vorba, însă ar trebui să fie deschise în viitor uh, să aibă concurență, pentru că nu se poate crea bănuiala că Parlamentul sau Comisia Uh, finanțează doar mm, organizații alese. Aceste lucruri apar și ele în amendamentele mele. În aceeași linie de a aborda problema politică și toate temele tehnice, acestea sunt uh, rezolvate în uh, IMCO și de măsurile care trebuie să fie adoptate pentru a asculta societatea civilă pe care o reprezentăm. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. De la GUE, MET, domnul McCarthy. Mulțumesc raportorului pentru că a transmis amendamentele de compromis uh, mai devreme și noi considerăm că dacă amendamentele de compromis uh, propuse vor fi adoptate de raportor, se va ameliora semnificativ propunerea Comisiei. Noi suntem uh, pentru uh, ideea de a extinde lista de beneficiari mai departe de cele două organizații, Finance Watch și uh, Better Finance, uh, aceste organizații au de jucat un rol foarte important în cadrul uh, instituțiilor europene, dar și în um, alte foruri multilaterale de luare a deciziilor și cred că acest lucru trebuie să se reflecte în raportul final. De asemenea, suntem pentru implicarea activă a consumatorilor și susținem ideea că rolul acestor organizații este să contracareze practicile neloiale față de consumatori în domeniul finanțelor. Finance Watch și Better Finance trebuie să fie cât mai independente de comisie în cele din urmă. Pentru noi e foarte important acest lucru și susținem formularea care clarifică faptul că aceste organizații trebuie să își uh, descrie uh, planurile. Am văzut în propunerea IMCO acest lucru și de asemenea în cerințele de responsabilitate pentru Finance Watch și Better Finance. Și susținem și ideea transparenței în ceea ce privește finanțarea directă și indirectă din partea UE. Mulțumesc raportorului pentru compromisuri și sper să ajungem la o propunere pozitivă până la final. Mulțumesc! Mulțumesc! De la FDD, Beatrix von Storch. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi! După cum ați văzut și din ultima dezbatere, eu nu pot susține această propunere a Comisiei și nici nu înțeleg cum niște asociații de lobby, cum sunt Finance Watch și Better Finance, pot să fie sub, și trebuie să fie subvenționate uh, cu sume de milioane. Ambele sunt înscrise în registrul lobbyștilor al Uniunii Europene și mi se pare că nu se poate. Eu nu înțeleg cum să finanțăm din banii contribuabililor asociații de lobby E... De ce nu folosim această majoritate uh, pe care o avem pentru a finanța uh, aceste asociații, pentru a finanța asociațiile de consumatori, care chiar protejează interesele consumatorilor și să nu mai finanțăm acești lobiști. Apoi, când mă gândesc uh, cine sunt membrii Finance Watch, văd că sunt Fundația Heinrich, Heinrich Böll, Uh, Fundația Rosa Luxemburg a uh, celor de extremă stângă și vreau să întreb pe conservatori uh, ce înseamnă asta pe plan politic? De ce se finanțează aceste organizații din banii contribuabililor? Pentru că mie nu mi se pare normal. Avem posibilitatea să respingem propunerea Comisiei, cred că ar trebui să o facem și uh, aș vrea să respingem complet această propunere. Mulțumesc, nu este nimeni de la ENF. Mm, nu s-a scris nimeni la Catch the Eye și dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că există un consens larg între o coaliție suficient de largă de grupuri politice ca aceste propuneri să treacă. Aștept comentariile dumneavoastră în legătură cu primul set de amendamente de compromis cât mai rapid ca să putem include comentariile dumneavoastră și să mergem mai departe. Iar doamnei von Stock, i-am mai spus de mai multe ori, cred că înțelegeți că nu e vorba de organizații uh, pentru profit. Când spui lobby, lobby înseamnă să aperi organizații axate pe profit. Aici nu are nimeni de câștigat, în afară de consumatori și contribuabili, pentru că ați spus că finanțăm uh, din banii contribuabililor aceste organizații. Nu numai, însă parțial da, dar după cum știți, uh, să avem reglementări financiare bune este în avantajul consumatorilor. Dacă am fi lăsat uh, regulamentul respectiv neschimbat, cine ar fi avut de pierdut? Chiar consumatorii, chiar contribuabilii și nu doar câteva milioane, ci ca de dolari de, și de euro. Tocmai pentru care s-ar fi pierdut sau și pierdut, tocmai pentru că instituțiile bancare nu erau bine supravegheate. Noi dorim să protejăm consumatorii de legiuitorii care altfel nu ar face ce trebuie. Dar știu că nu sunteți de acord cu ideea de a proteja contribuabilul și că preferați să apărați uh, industria privată și beneficiarii, dar uh, astea sunt diferențele dintre noi, nu avem ce să facem. Mulțumesc! Mulțumesc! De dragul procesului verbal vreau să se noteze că nimeni nu apără mai bine interesele contribuabililor decât Parlamentul European. Dar asta este părerea mea personală. Și de altfel se vede și din amendamente. Vom vota pe 25 ianuarie aici la Econ și la plenară vom ajunge în martie. Mulțumesc. Trecem la punctele 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi, procedura de descărcare de gestiune pentru Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe. Sander Lunț este raportor. Sander, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste trei descărcări, aceste avize de descărcare, reprezintă cadoul meu pentru dumneavoastră de noul an. Avem o limită de, la numărul de cuvinte pe aceste texte. De aceea am, am acest text, aștept amendamente numeroase, nu cred că avem mult timp astăzi, așa că o să mă acces pe trei puncte. 1. După părerea mea, și în aceste avize, proiecte de aviz, spunem că ESA nu trebuie să aibă alte sarcini incluse în mandat pe lângă cele normale și acolo unde e posibil, trebuie să fim atenți la faptul că să se respectă principiul proporționalității. S-au înregistrat progrese în acest sens, însă aș vrea să știu ce părere au raportorii din umbră în acest sens. În al doilea rând, Agențiile trebuie să-și folosească bugetul uh, rațional și inteligent, adică orice solicitare de fonduri suplimentare trebuie să se justifice în mod clar și trebuie să fie însoțită de măsuri. Uh, de exemplu, volumul de muncă trece de la partea legislativă la partea de supraveghere a convergenței și implementare trebuie să vedem cum poate fi transformat și bugetul în mod corespunzător, precum și resursele umane. Și în al treilea rând am menționat următoarea revizuire a aranjamentelor financiare ale agențiilor. Acest lucru se spune în planul de acțiune CMU. Nu este clar când Comisia va elabora documentul privind, raportul privind finanțarea și guvernanța pentru aceste agenții dar fără îndoială că în acest text al Comisiei, în urma acestui text al Comisiei vom avea dezbateri îndelungi, nu doar la nivel financiar, ci și la nivelul autorităților de supraveghere. De asta ne-am referit pe scurt la acest aspect în proiectul de text. Acestea fiind spuse, aștept comentariile dumneavoastră, dar încă o dată scopul meu este să avem o majoritate cât mai largă pe acest document. Mulțumesc! Mulțumesc, Sander. Raportorul PP este la conferința președinților de comisii, așa că începem prin a da cuvântul domnului domnul Frunzulică ca raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru avizele pentru descărcările pe 2016 pe cele trei autorități europene. Descărcarea aceasta anuală este foarte importantă pentru că ne oferă ocazia să identificăm posibilele probleme și să facem propuneri de modificare, având în vedere că EPA, ESMA și EIOPA au sarcina de a se ocupa de convergența legală și de integrarea pieței, dar și de obiective cum ar fi stabilitatea sistemică și protecția consumatorilor, vreau să subliniez că deși bugetele lor au potențial de raționalizare, e nevoie să se asigure că nu vor depinde pe viitor de taxele plătite de autoritățile naționale de supraveghere pentru a le crește autonomia și acțiunile. În plus, integrarea juridică și de piață se regăsesc în activitatea celor trei autorități care au legătură cu stabilitatea, cu preocupările de stabilitate financiară. De aceea este sublinia, important să subliniem că trebuie să existe acțiuni pentru a garanta rolurile cheie care le revine, și anume stabilitatea financiară. Dragi colegi, cred de asemenea că EIOPA ar trebui să supravegheze și să intervină mai mult atunci când autoritățile naționale de supraveghere nu funcționează cum trebuie și dau naștere la probleme pe piață. De exemplu, Autoritatea Română de Supraveghere a făcut acest lucru cu piața asigurărilor din 2015. Parlamentul din România a lansat o procedură pentru a concedia președintele Autorității Naționale de Supraveghere din acest motiv. În ceea ce privește EBA, aș vrea să subliniez nevoia de a evalua efectele implementării Uniunii Bancare asupra EBA și asupra cadrului european de supraveghere în general. Și, în final, un alt aspect important, autoritățile europene de supraveghere trebuie să publice și să actualizeze regulat informații referitoare la domeniile lor de competență pentru a garanta un nivel ridicat de transparență cu privire la activitatea lor. De aceea salut propunerea de a implica publicul prin transmiterea evenimentelor pe internet, web streaming. Sunt gata să lucrez cu ceilalți raportori din umbră și cu domnul raportor pentru a ajunge la un acord pe subiecte așa de importante. <laughs> Și așa să vă mulțumesc tuturor. Thank you very much. The EPP... Mulțumim. Raportorul din umbră PPE nu este nici el aici. Din partea liberalilor nu văd să fie nimeni de la Verzi. Filip, vrei să vorbești? Te rog. Vrem să mulțumim domnului raportor pentru proiectul de aviz. Suntem de acord cu o parte din evaluările și recomandările din document, în special nevoia de a examina posibilitatea de modificare a aranjamentelor financiare anuale, introducând taxe adecvate pentru participanții la piață, pentru a înlocui în parte contribuții autorităților naționale competente, precum și nevoia de a crește calitatea uh, documentelor care reflectă procesul verbal al reuniunilor Consiliului ESA. Știți că aceste instituții au fost create imediat după uh, izbucnirea crizei și noi am susținut că nevoi, ca resursele disponibile pentru aceste autorități să fie crescute pentru a reflecta activitatea pe care trebuie să o desfășoare ca parte a manualului pentru Uniunea Bancară. Asta în ceea ce privește alocarea resurselor. Salutăm faptul că s-au um, înregistrat activități de lobby și în același timp aceste autorități trebuie să aibă uh, să garanteze un uh, canal de comunicare foarte sigur pentru cei care vor să semnaleze probleme. Există doi factori importanți aici, printre care și Parlamentul European. Credem că după ce am realizat majoritatea activității de redactare a legislației de nivel 3, trebuie să ne preocupăm și de implementarea legislației și protecția investitorilor. Ne preocupă faptul că aceste autorități nu folosesc toate competențele care le revin, mai ales în ceea ce privește îndeplini încălcarea legislației europene și protecția investitorilor și credem că trebuie să facă acest lucru pentru că legea le permite și de aceea vom propune o serie de amendamente în acest sens. Mulțumesc! <clears throat> Mulțumim! Domnul Langen văd că tocmai sosește, dar Marco Vali nu văd să fie în sală și nimeni de la FDD. Nici Barbara Capel nu pare să fie în sală. Domnul Leimans, vorbiți în numele domnului Capel? Capel ehm, Da. Îmi cer scuze în numele domnului Capel, am câteva comentarii de prezentat și sunt comentarii cu care sunt și eu de acord. Cred că este Aș vrea să fac trimitere la activitatea domnului Ferber și în ceea ce privește ESMA, vorbim despre fonduri disponibile, despre rezultatul activităților și trebuie să constatăm că avem o evoluție pozitivă aici. Dar pentru celelalte două entități, în ceea ce privește anul trecut, s-au înregistrat schimbări, mai ales la nivelul ambiției și obiectivelor. Pentru autoritatea bancară europeană, încercăm să extindem la maxim mandatul, tragem de el cât putem. Anul acesta Evident, trebuie să rămânem în cadrul stabilit. Ne referim la aspectul financiar și cotizațiile vărsate de membri, care ar trebui să fie adaptate în mod proporțional. Informulările de aici sunt prea vagi. Nu înțelegem exact ce înseamnă acest aspect care se referă și la participanții la piață. De aceea noi cerem ca textul să fie mai precis, formulat mai precis. Mulțumim. Werner Langer, acum din partea PP. Mulțumesc. Cer scuze că nu am fost uh, punctual. Trebuia să mă organizez mai bine. În primul rând, am fost puțin dezamăgit de lipsa de conținut a uh, raportului Curții de Conturi. Vă zic sincer, nu e nimic uh, rezonabil acolo, au câteva propuneri, două, trei propuneri, dar uh, dacă tragi linie, n-ai ce să scoți din ele. Sunt chiar dezamăgit și cred că trebuie să cerem curții de conturi pe viitor să ne uh, prezinte rapoarte mai detaliate de descărcare. Asta ar fi primul lucru. În al doilea rând, în 2011 am fost raportor pentru a doua descărcare a acestor instituții europene nou create. Atunci era vorba de, de dezvoltare, era altă situație, tehnica IT nu funcționa, și uh, pe vremea aceea a s-a, observa, s-a făcut o scurtă observație cu privire la munca nerezolvată din anul anterior și cam atât. Și n-am prea avut ce să fac ca raportor cu această idee. Acum uh, văd că raportorul a uh, exprimat cât se poate de clar ideile respective în textul său și pentru asta îi mulțumesc. Mai am trei observații din experiența din anii anteriori. În primul rând, în legătură cu uh, EIOPA, în trecut, EIOPA a făcut foarte des uh, verificări și uh, a crescut foarte mult povara pentru personal pentru că legislația care reglementează EIOPA a devenit mult mai stufoasă și sarcinile EIOPA au crescut. Nu e normal ca sarcinile să crească și personalul nu. Când mă uit la EIOPA în cadrul actelor delegate, când văd uh, actelor de punere în aplicare, când văd uh, ce, la ce dosare lucrează, uh, mă uit la directiva pentru asigurări, Văd că propunerile au fost extinse uh, foarte mult uh, în legătură cu ce, se, ce trebuie rezolvat la primul nivel. Președintele a protestat, însă trebuie să vedem ce iese până la urmă. La ESMA însă nu, nu s-a ajuns uh, deocamdată în această situație, dar noi ca legiuitori trebuie să avem grijă ca punerea în aplicare a priorităților legislative să aibă uh, prioritate în toate cele trei autorități. La ESMA um, s-a ameliorat capacitatea de lucru față de ultimii ani, um, eficacitatea a crescut, însă apar probleme la um, ABE. De când a fost fondată această autoritate bancară europeană, avem o supraveghere bancară europeană condusă de BCE trebuie să mai decidem dacă trebuie să se separe uh, partea politică de partea de supraveghere. Eu totdeauna am fost de această părere, însă decizia finală nu s-a luat încă. Și uh, se pune problema în ce formă aceste autorități tehnice, pentru că sunt toate trei autorități tehnice, ne vor oferi consiliere uh, nouă și comisiei și participanților la piață. Și deci se pune întrebarea când va exista o organizare corectă a structurilor uh, existente, pentru că um, structura actuală nu poate să ducă decât la o pierdere a, uh, a efi, eficienței. Depinde, de asemenea, uh, și de ce se va întâmpla cu Brexitul, pentru că poate că sediul acestor autorități va fi afectat Există un contract de închiriere până în anul 2026 în Londra și uh, există uh, un, există motive ca acest uh, contract să fie privit cu atenție pentru că e posibil să fie niște erori acolo și Curtea de Conturi nu s-a preocupat de acest aspect. Deci cred că pe viitor Curtea de Conduct trebuie să analizeze mult mai bine situația. Vreau oricum să-i mulțumesc raportorului care s-a ocupat de punctele cele mai importante. Mulțumesc și curții de conturi, orice ar fi, însă cred că vom putea împreună să lucrăm uh, la descărcare și să susținem acordarea descărcării. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu mai văd vorbitor pe listă. Termenul limită pentru amendamente nu, domnul raportor. Nu știu cum am putut să vă uit. Da, scurt, vă rog. Evident că avem de-a face cu subiecte financiare și referitoare la competențe, transferul de autoritate și includerea în alte instituții. A fost o întrebare pe care n-am prevăzut-o, dar o să avem discuții interesante pe acest subiect, așa că aștept deocamdată amendamentele. Bun, am ajuns deci la termenul pentru amendamente. Pe 17 ianuarie, în tot acest proiect electoral, mai avem și depunerea amendamentelor. La 12 este ora limită. Raportorul din umbră PP vrea să intervină. Vreau să întreb când se deschide, când, când se pot depune amendamente. Dar vă rog, nu în timpul uh, rundelor de vot pentru președinte. Că nu o să avem timp suficient. Mâine sau când? Luni este folosită la deplasare și așa mai departe. Deci, da, astea sunt procedurile interne. Dacă secretariatul uh, se poate ocupa, să fie deschisă posibilitatea de a depune amendamente, am aprecia. Bun, examinarea amendamentelor pe 6 februarie, votul în Econ pe 27 februarie, votul în Comisia Cont pe 23 martie. Asta este termenul. Totul trebuie pregătit în cont, altfel nu avem cum juca un rol și procedura de descărcare în planarea din aprilie, ca de obicei. Mulțumesc și trecem la punctul 9, fondurile europene cu capital de risc și fondurile europene de antreprenoriat social. Doamna Pietikainen este raportor, dar nu este în sală. Înțeleg că va sosi în 5 minute, deci facem o pauză, da? Că nu e nimeni pentru acest punct deocamdată, deci o scurtă pauză.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 Yeah, ladies and gentlemen. Domnilor și domnilor, tocmai am fost informat că avem un locuitor pentru raportorul sală. Îmi părere scuze că vă întrerup discuțiile așa de interesante, dar luăm discuțiile și trecem la punctul 9, unde discutăm despre fondurile europene cu capital de risc. Porcat Balsuf ia cuvântul în locul doamnei Pietikainen. Mulțumesc. În primul rând, doamna Pietikainen își cere scuze pentru faptul că nu poate fi ea prezentă din motive personale care au forțat-o să se întoarcă în Finlanda. Pe scurt, Comisia a propus trei schimbări la regulamentul pentru fondurile cu capital de risc, fondurile de antreprenoriat social. Este vorba de creșterea, extinderea gamei de companii care pot să investească în fondurile EUVCA și să facem înregistrarea și tranzacționarea transfrontalieră a acestor fonduri mai ușoară și mai ieftină. Doamna Pietikainen susține aceste propus, modificări propuse, însă ar vrea să vadă cum poate Parlamentul consolida și mai mult aceste două cadre europene. Trebuie să avem în vedere Uniunea Piețelor de Capital Avem un număr mare de amendamente care au legătură cu schimbarea formei de înregistrare a acestor fonduri. Și domnul raportor ar dori ca ESMA să-și asume această răspundere. Cele două reglementări stabilesc uh, norme unice pentru ambele fonduri pentru tranzacționarea acestora în Europa. Abordarea europeană se consolidează dacă ESMA are sarcina de a înregistra astfel de fonduri. Raportul sugerează că ESMA ar fi responsabil cu înregistrarea și statele membre relevante ar avea sarcina de a supraveghea. Doamna Pietikainen vrea să discute aceste idei cu raportorii din umbră și alți colegi înainte de a sugera posibile modificări care să prezinte mm, divizarea sarcinilor și dorește să afle punctele dumneavoastră de vedere în acest sens. În ceea ce privește propunerea Comisiei de a interzice în mod explicit taxele impuse pe aceste fonduri de către autoritățile competente din statele membre gazdă, raportul este pentru o astfel de interdicție. De asemenea, raportoarea sugerează nevoia de a clarifica faptul că aceste regimuri trebuie să se refere și la gestionarea și la un pașaport de tranzacționare. Adică un fond înregistrat într-un stat membru ar trebui să poată tranzacționa și să poată fi gestionat și să poată gestiona un fond dintr-un alt stat. Dacă nu, gestionare care doresc să gestioneze fonduri din alte state membre ar trebui să facă opt-in la regimul AIFMD și pentru fondurile de mici dimensiuni ar fi prea greoi. Și de asemenea, pașaportul de gestionare și tranzacționare ar crește uh, posibilitatea investițiilor și asta este unul dintre obiectivele Uniunii Piețelor de Capital. În ceea ce privește cerințele de fonduri proprii, doamna Pitikainen sugerează schimbări uh, față de ce a propus Comisia și stabilirea unor niveluri corecte de implicare ESMA. Nivelul propriilor fonduri din acest regulament trebuie să fie stabilit sub 250 de milioane de euro și gestionarea unei optim din costurile generale. Doamna Pietikainen propune schimbări care se aplică doar regulamentului IUSEF. Să se reducă pragul investițiilor minime cerute de la 100 de mii la 50 de mii de euro. Consultarea Comisiei spune că pragul de 100 de mii de euro minim pentru investitori non-profesioniști ar putea să reprezinte o barieră pentru fondurile mici. Și dat fiind că fondurile UCF tind să fie mai mici decât uh, fondurile EUVCA, e norm- mi se pare destul de logic să reducem acest prag. Doamna Peticaina dorește să discute cu raportorii din umbră și alți colegi nevoia de a cupla această propunere cu cerințe de protecție a investitorilor. Și o altă schimbare are legătură cu definiția pentru bunurile, activele eligibile și cu privire la impactul social. Definiția actuală este, derivă dintr-o definiție mai largă utilizată la nivel european și este foarte dificil de cuantificat și interpretat. Definiția se sugerează a fi aliniată cu cea folosită de Fondul European de Investiții și Inițiativa pentru Social Business. Raportarea dorește să află punctul de vedere al colegilor și să uh, dorește să aibă posibilitatea să discute noi idei în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc și dau acum cuvântul raportorilor din umbră, Andreea Goțelină din grupul SND. Mulțumim pentru această contribuție pe acest dosar. Apreciem în special eforturi pe eliminarea barierelor la intrare, dezavantaje competitive între țări și informarea uh, și formarea pieței europene și apreciem implicarea pentru a face piața competitivă. Vom avea timp pentru a structura o poziție a Parlamentului pe acest dosar și așa să menționez câteva dintre pozițiile deja exprimate de colega Berez în prima discuție din decembrie. Apreciem cele făcute de comisie pentru simplificarea și armonizarea administrativă a regimului WECAUSEF în Europa și posibilitatea de a monitoriza investițiile. Și în această discuție aș vrea să mai introduc o serie de aspecte care pot fi obiectul unui, unei confruntări uh, pentru a îmbunătăți textul. ESMA are sarcina de a defini metoda de calcul a nivelului de capital pentru fonduri. Consider că este necesar să se stabilească un astfel de nivel în regulamentul propriu-zis, fără să Așteptăm RTS-ul ESMA, care ar necesita timp pentru elaborare, astfel încât să avem certitudini juridice sporite, fără să așteptăm um, un an sau mai mult. Propunerea Comisiei prevede că nu pot să fie impuse um, taxe din partea uh, autorităților de supraveghere. Nu se ia cont, în cont faptul că trebuie să se supravegheze aceste fonduri, mai ales dacă ele evoluează și că există costuri care trebuie acoperite și de aceea doresc să existe o discuție pentru rolul autorităților competente pe fond și pentru a garanta un sistem de taxare adecvat. Micii gestionari trebuie, să micii administrator trebuie să aibă o independență administrativă mai mare și trebuie să beneficieze de un regim mai flexibil. Eu cred că putem lucra pe aceste puncte în următoarele 2-3 săptămâni ca să ajungem la o bază suficient de unitară. Mulțumesc! Thank you very much and for the... Vă mulțumesc din partea liberalilor. Nu văd pe nimeni din partea ECR. Dau cuvântul lui Cora Van Dovenhuizen. Mulțumesc. Aș dori să încep prin a cere domnului Pal să-i transmită complimente autorului pentru raportorului pentru eforturile de redactare a acestui raport. Cu toții suntem de acord că această Uniune Monetară uh, ar trebui să acorde finanțare tuturor întreprinderilor noastre uh, orice, de orice categorie ar fi, în orice stadiu al creșterilor, creșterilor pentru ca întreprinderile să nu uh, trebuiască să meargă în Statele Unite sau Asia atunci când uh, devin mai mari scale-ups compania, grupul nostru dorește să îmbunătățească atractivitatea acestor etichete pentru că preluarea fondurilor a fost destul de redusă în uh, statele membre, în, ceea, în special în ceea ce privește UCEF. Și uh, deci uh, revizuirea este esențială. Există o serie de puncte pe care le susținem, cum ar fi redefinirea portofoliului întreprinderilor calificate de portofoliu, care crește eligibilitatea investițiilor. Raportul face un pas în direcția cea bună, remediind câteva dintre dificultăți. Între ceea ce privește taxele, uh, statele membre se angajează să um, scadă pragul pentru cerințele de fonduri proprii. Este un pas înainte important, însă în același timp cred că putem să mai discutăm pentru a vedea dacă putem uh, să includem mai mulți investitori non-profesioniști la aceste uh, uh, fonduri, nu știu dacă limita poate fi schimbată de la 100.000 de euro la 50.000 de euro. Aștept discuțiile pentru a susține faptul că aceste etichete vor susține într-adevăr Uh, piața europeană și uh, că vor corespunde cu MIFID. Am uh, Apreciez foarte mult ultima dumneavoastră remarcă. V-am ascultat. Sper că și dumneavoastră. Numele grupului GUE are cuvântul domnul Dimitrios Papadimulis. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba engleză, în limba grea, elenă. Această problemă este una semnificativă din două motive. În primul rând, pentru că vorbim despre o încercare de a susține creșterea în Europa, de a susține proiecte sociale. În al doilea rând, acest raport care evaluează repercusiunile și impactul acestor fonduri, evaluare de, de impact, uh, arată prin cifre și statistici ceea ce am aflat în ultimii ani de la Comisia Europeană și doamna Petikainen a lucrat foarte mult pe amendamentele depuse și mulțumesc pe această cale. odată cu acest raport, uh, cel mai important este să solicităm reforme substanțiale ale EUPK și EUCEF. Eu uh, văd uh, lucrurile din următoarea perspectivă. Fondurile ar trebui să fie deschise mai multor investitori, în special microinvestitorilor, pentru a susține IMM-urile și, IMM-urile și micro-întreprinderile care nu au acces la aceste tipuri de fonduri. Este și mai important pentru mine ca pragul pentru de intrare, de acces la EUCEF să fie redus de la 100.000 de euro la 50.000 de euro. Aceasta este poziția noastră la GUE, însă suntem dispuși să purtăm o discuție cu ceilalți raportori din umbră pentru a vedea dacă putem găsi o soluție echilibrată. Cele două fonduri trebuie să funcționeze mai transparent și mai echilibrat eh, geografic, după părerea noastră și trebuie să beneficieze și de criterii diferențiate care să consolideze și să introducă o nouă logică pentru proiecte care au conținut social pentru a încuraja investitorii să se implice în acest domeniu, uh, domeniul care este de obicei considerat de risc mai înalt. Trebuie să creăm oportunități în statele membre care tra- traversează dificultăți economice, de exemplu, activele de câteva sute de mii de euro uh, sunt cerințe uh, și bariere stabilite mult, ștachete stabilite mult prea sus pentru anumite state membre, cum ar fi Grecia. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că aceste proiecte se, sunt distribuite atât în domenii diferite, cât și în, multe, în mai multe state membre europene, altfel vom ajunge la situația în care majoritatea fondurilor ajung uh, la oamenii care au nevoie cel mai puțin de aceste fonduri, managerii din statele uh, bogate care vor uh, elabora proiecte care nu au beneficii de dezvoltare sau altă plus valoare. Vă mulțumesc și aștept discuțiile cu raportorii și raportorii din umbră pentru a vedea cum putem progresa. Vă mulțumesc foarte mult. Nu am o intervenție din partea verzilor, însă Filip vorbește în numele verzilor și cred că sunt chiar raportor din umbră al verzilor. Conform documentului președintelui, nu există raportor din umbră din partea verzilor. Da, trebuie să acționez foarte discret, să nu fiu cunoscut, eh, cunoscut în public. Eu sunt transparent, nu vă puteți vedea. Felicitări eh, lui Burkhardt și doamnei Pieticane pentru raportul acesta. Sunt de suntem de acord cu intenția raportului de a uh, asigura transmisibilitatea transfrontalieră a gestiunii. Salutăm și faptul că se extinde numărul numărul categoriilor de manageri, însă trebuie să fim precauți pentru a introduce măsuri de uh, garanții uh, pentru ca EUVECA și EUSEF să nu fie folosite doar pentru beneficii de imagine și fără soluții practice. Trebuie să includem și o proporționalitate pentru a diferenția între fondurile care dețin mai puțin de 200 de milioane și a cele care gestionează mai mult. Deja am dezbătut problema în prima rundă de discuții pe EUSEF și EUVECA. A fost uh, pragul investițiilor stabilit la 100.000 de euro, pentru că ne doream ca investitorii cu amănuntul care nu sunt experimentați să nu intre în fonduri mai riscante, cum ar fi uh, fondurile de capital de risc, care sunt mai riscante decât fondurile tradiționale. Aici uh, fondurile OPCVM sunt cele mai bune care pot să investească în asemenea fonduri, însă atunci beneficiezi de schemele de protecție a investitorilor din fondurile OPCVM, care nu sunt uh, aceleași pentru capitalul de risc sau pentru fonduri de investiții sociale suntem pe aceeași poziție că nu ar trebui să se reducă pragul de intrare. În ceea ce privește raportul pe Pietikainen, trei probleme uh, în legătură cu propunerea Comisiei de a extinde REN, uh, adică numărul de capitaluri eligibile, Uh, suntem de acord în legătură cu IMM-urile, însă nu suntem de acord în legătură cu eliminarea limitei de 50 de milioane pe care o considerăm importantă. Susținem intenția Comisiei de a mm, împiedica statele membre de a propune taxe și alte bariere în fața tranzacțiilor transfrontaliere. Însă este nevoie de uh, reguli pentru a reglementa uh, taxele uh, managerilor acestor fonduri. Uh, aceste taxe trebuie să fie cât mai scăzute. Vom depune amendamente suplimentare pentru a stabili criterii obiective în legătură cu impactul social și trebuie ar putea să fie luate în vedere criterii pentru a măsura uh, impactul real și social al uh, capitalurilor de, capitalurilor de risc. Însă, în general, uh, raportul este unul bun. Mulțumesc. Nu văd pe nimeni din partea FDD, NF. Nici aici nu am nominalizare intervenții spontane. Nina Ghil. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu prezentarea că această propunere face, este o parte importantă din, din CMU pentru că noi uh, suntem la o cincime din uh, investițiile Statelor Unite în capital de risc. Se leagă și de Uh, Brexit pentru că Regatul Unit reprezintă 36% din capitalurile de risc. Deci va fi important să mm, examinăm ce se va întâmpla odată ce Regatul Unit nu va mai face parte din Uniunea Europeană. Este important să găsim o soluție viabilă, ideea fiind că propunerea actuală nu examinează statele terțe Poate am putea introduce o prevedere în acest sens și aș spune că nu sunt sigură dacă un cadru pentru uh, managerii externe ar putea fi o soluție. Evaluarea de impact men- menționează că Uh, managerii externi pot să gestioneze EUVK și EUSEF, uh, însă deocamdată este prea devreme pentru a se deschide piața. Pentru a răspunde raportorului, nu sunt sigură că în acest moment ar trebui să punem accentul pe ESMA pentru a consolida înregistrarea. Eu cred că problemele sunt legate de impozitare, dacă avem nevoie de. dacă ne uităm la o perspectivă europeană, aceste impozite frânează creșterea capitalurilor de risc. Deci dacă am putea să remediem aceste, acest neajuns, am putea împiedica fragmentarea din creșterea capitalului, din fragmentarea capitalului de risc. Aceste puncte mi se par foarte importante. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează Eva Paunova. Ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Susțin acest dosar pentru că am lucrat personal asupra sa și creșterea în Europa este esențială dacă putem găsi modalități în care să creștem uh, posibilitatea societăților și întreprinderilor să crească. Aici ar trebui să împiedicăm barierele din calea creșterii economice. pentru a progresa spre o uniune a piețelor de capital și cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că vorbim despre această uniune de destul de mult timp deja. Vorbim despre um, condiții mai bune pentru întreprinzători și dacă vom putea să dăm răspunsuri mai rapide, ar fi un uh, prim pas extrem de bun. Susțin textul care elimină taxele transfrontaliere pentru fondurile EUVK și EUSEF și extinderea activelor eligibile pentru aceste fonduri. Aș menționa câteva cifre pentru că mi se par uh, foarte interesante. Capitalul de risc din uh, Europa este mai puțin de Uh, din PIB uh, comparativ cu Statele Unite și Israel pentru a remedia acest, această diferență și pentru a susține sectorul, cred că trebuie să fim foarte precauți în uh, examinarea efectelor reale, cum ar fi cerințele pentru a investi în fonduri EUVK și EUSEF. Salut sugestia raportorului de a scădea și mai mult această limită. Deci sper că împreună cu raportorul vom putea ajunge la un text solid care să re- rezolve aceste probleme în săptămânile viitoare pentru a uh, pune o fundație solidă Uniunii uh, Europene pene de capital. Vă mulțumesc și vanș Perez. Mulțumesc, domnule președinte, după cum a spus domnul Cosolino, împărtășesc observațiile sale și pe lângă ceea ce a spus Nina Ghel, aș face trei observații. A, în primul rând, când a fost introdus acest uh, regim, nu exista conceptul unui piețelor de capital. Totuși, cunoșteam deja riscul Uh, și constrângerile. Constrângerile erau necesitățile de a mobiliza mai bine capitalul de risc în favoarea economiei europene, unde absența piețelor integrate uh, ține în urmă finanțarea și economia europeană în domeniul finanțării inovării. Însă pentru a crea, prin crearea stimulentelor uh, eram conștienți că creăm un efect de nișă. A doua observație privește condițiile de capital, cerințele de, pentru capitalul exigibile și propunerile raportoare cu care împărtășesc multe din abordările din domeniul piețelor financiare. Însă, în cazul actual, aș fi rezervate în legătură cu uh, diminuarea nivelului de exigență capitaluri pentru uh, aceste fonduri, pentru că altfel introducem o discriminare care nu există în altă parte, uh, unde soliditatea fondurilor permite să nu se asume riscuri. Ideea de a retrimite la ESMA legislația în legătură cu aceste praguri nu mi se pare una bună, pentru că respect foarte mult ESMA, consider că ESMA este perfect aptă să uh, se consulte cu actorii de pe piață, dacă legislatorul nu reușește să o facă. Însă acum ceea ce se poate face prin legislație, trebuie să fie făcut prin legislație. Deci eu aș pleda mai, pentru o mai bună repartizare a rolurilor, să se definească capitalurile exigibile la un nivel rezonabil și ulterior ESMA să se ocupe de restul, de punerea în aplicare și de supraveghere. În ceea ce privește câmpul legislației, după cum uh, ne-a spus raportarea, poate putem să profităm de această revizuire pentru a crește aportul investitorilor și, de asemenea, pentru a vegea ca acest instrument să fie folosit pentru finanțarea obiectivelor strategice europene, cum ar fi investiții pe termen lung, în special pentru, pentru tranziția ecologică orice oportunitate de a orienta piețele de capital în acest sens nu poate să fie neglijată, deci trebuie să profităm de această legislație. Thank you very much. And now I give the... Mulțumesc. Domnul Bucar Palț are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au luat cuvântul pentru observații. Cred că s-au spus foarte multe lucruri interesante, au apărut întrebări interesante. În general, cred că vom putea să ne apropiem unii de alții. Sigur că în detalii există diferențe, mai ales în ceea ce privește rolul ESMA. Am auzit acum la doamna din dreapta mea uh, și la doamnele din dreapta mea, Pervan și Nina, și cred că este important să ajungem la o negociere, la o reglementare care să uh, susțină acest sector în sine și să creeze stimulente de creștere mai mult decât până acum pe de o parte și pe de altă parte, și aici sunt de acord cu Pervanș, este foarte important pe viitor să putem garanta soliditatea acestor fonduri. Și cred că este absolut necesar acest lucru și de aceea trebuie să ne gândim foarte atent la repartizarea rolurilor. Cred că, într-adevăr, proiectul, pe care, proiectul de raport pe care ni l-a prezentat uh, Sirpa Pietikainen este foarte bun și, cu siguranță, în următoarele săptămâni uh, vom avea discuții interesante. Vă mulțumesc foarte mult în numele raportoarei. Mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere de amendamente este 24 ianuarie, deci aveți mai mult timp decât la procedura de descărcare. Amendamentele vor fi discutate în 27-28 februarie, iar votul, nu știu dacă raportorii din umbră vor fi de acord între ei, dar vom vedea la amendamente, votul are loc la Econ la sfârșitul lui martie. Mulțumesc foarte mult și înainte de a trece uh, la punctul 10, îi dau uh, lui Gabriel Mato, îi predau ștafeta cu președinția. Ok, thank you. Sure. <coughs> Hello to everybody. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Toate cele bune pentru acest an. Continuăm ordinea noastră de zi. 10 more minutes now. Yes, the rapporteur is yeah. minutes. Wait a while. that is coming there? Reporters. Așteptăm să vină raportoarea.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 Yeah. Okay, we can restart. Bun, haideți să începem. E 11 și 15. Dacă nu vă supărați, voi continua în spaniolă. Continuăm în punctul Continuăm cu punctul 10, Uniunea Bancară, raportul anual pe 2016. După cum știți, au fost depuse 437 de amendamente Raportoarea a pregătit o serie de compromisuri care con, țin cont de aproape toate amendamentele și marți a avut loc uh, o reuniune unde uh, s-a avansat mult. Îi dau cuvântul acum raportoare. Uh, Mulțumesc. Eu am să vorbesc în engleză. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să încep uh, cu o corecție, suntem departe de a adopta majoritatea amendamentelor. Am reușit să propun cam 29 sau probabil vom ajunge la 30-31 de compromisuri în total, după care vor mai rămâne multe amendamente neincluse în compromisuri. E foarte greu să faci compromisuri aici pentru că e foarte greu să se definească liniile grupurilor politice în amendamente. E foarte multă libertate, sunt foarte multe opinii divergente, deci cred că e, e dificil și unul din eforturile majore în realizarea de compromisuri este tocmai asta, să încerci să găsești coerența și să pui cap la cap tot ce formează un compromis. E pentru că multe grupuri nu au o poziție internă coerentă. Discutăm astăzi într-un uh, moment în care raportorii din umbră lucrează deja și s-au făcut mari progrese la compromisuri. Am avut o reuniune săptămâna trecută, acum suntem într-o perioadă în care sperăm ca prin procedura accelerată să uh, clarificăm unele lucruri care nu au fost încă discutate, iar următoarea reuniune va avea loc în săptămâna de Strasburg. Deci sper să fim gata pentru un vot la Econ pe 25. Aș vrea să menționez mai multe probleme uh, în jurul cărora creăm compromisuri și care, cred eu, sunt importante și sunt și dificile. dat uh, fiind raportul ca atare și provocările cu care ne confruntăm. Primul punct pe care îl discutăm în compromisuri este situația sectorului bancar în perioada de credite neperformante, dar și profitabilitatea. Și aici este relativ ușor să găsim un compromis, un compromis cât mai larg referitor la diagnostic. Cu toții considerăm că acest subiect este o preocupare fundamentală în ziua de astăzi diagnosticul, um, legile naționale de insolvență, piețele primare și secundare. Cred că toate aceste subiecte sunt relativ ușor de uh, aliniat în jurul unei poziții comune. Apoi avem o divergență de opinii în ceea ce privește calendarul. Avem aici uh, diviziuni. Unii colegi consideră că uh, Este urgent să se găsească o soluție, alții cred că mm, trebuie să avem mai mult timp la dispoziție. Cred că vom ajunge la un acord și în legătură cu tipurile de reforme necesare. Ne gândim și la implicarea nivelului european, însă în contextul legislațiilor naționale Uh, cred că cred că și compromisul inițial a fost un pic consolidat în ceea ce privește necesitatea de implicare a BCE și uh, crearea de piețe pentru uh, NPL-uri. Cred că suntem aproape de un compromis aici. Al doilea punct este extraordinar de greu și va, cred că va rămâne dificil să găsim un compromis. E vorba de datoriile suverane. Aici am avut enorm de multe amendamente în ceea ce privește datoriile suverane. Și aici e foarte greu să se contureze pozițiile grupurilor, însă cred că am reușit să adunăm uh, amendamente prin care să se prezinte clar riscurile și beneficiile uh, și uh, cred că înțelegem cu toții că trebuie să așteptăm încă să primim răspunsuri de la uh, Consiliul pentru Stabilitate Financiară, care lucrează la acest subiect. Deci nu intenționăm să adoptăm o poziție definitivă asupra acestor subiecte. Vom găsi niște compromisuri, cred, și cred că va, vor fi chiar bune. Discutăm și despre standardele naționale, activele bazate pe risc, uh, conform prevederilor de la Basel, și aici avem o dilemă ar fi necesar poate să se adauge aici uh, standardele internaționale, dar sunt colegi care ar prefera să subliniem uh, motive pentru care să ne îndepărtăm de la standardele internaționale. Deci, cred că e important să găsim un compromis și eu cred că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate pentru a influența munca de la nivel internațional, global și a actorilor uh, din foruri uh, la care noi nu participăm și dacă nu ne convine să ne îndepărtăm de standardele internaționale. Deci, cred că aici stăm bine. Vom găsi un compromis. La fel și în ceea ce privește prezența Uniunii Europene în foruri internaționale, în ceea ce privește uh, raportul Aici folosim propunerea lui Silvi Gular, deși credem că cam slăbit-o. Noi propunem să avem o formulare ceva mai dură. Sper să accepte. Nu cred că avem divergențe mari în ceea ce privește uh, prevederea națională și ordinea uh, de intervenție a cerințelor. Aici nu sunt probleme majore. Apoi celebra problema Too Big to Fail. Eu repet în numele CON că nu suntem mulțumiți de situația din ziua de astăzi. Eu personal cred însă că ar fi bine să analizăm acest subiect într-un mod mai uh, obiectiv și cred că vom face progrese. Însă un subiect pe care nu-l putem trece cu uh, vederea uh, trebuie și el rezolvat, însă cred că uh, s-ar putea să avem doar un compromis foarte fragil aici. Nu știu dacă vom ajunge la un uh, compromis de plin. Însă am discutat diferite aspecte. Nu cred că trebuie să redeschidem MIFID. Am fost de acord cu colegii ca Verzi și Alde să pregătească un compromis de alineat nou cu privire la Brexit. Vom avea deci un compromis suplimentar care nu cred că va fi greu de acceptat. Sper să îl primiți în curând și mai așteptăm un compromis pe care au promis să-l pregătească Verzi și socialiștii, un nou alineat referitor la politicile macroprudențiale. Deci cred că suntem pe calea cea bună să ajungem cam la 30 de compromisuri pe, pe acest text, nu pe considerente, dar o să fie oricum foarte multe amendamente. Muchas gracias, Mulțumim foarte mult. Trecem la raportorii din umbră, 4 minute pentru fiecare. Începem cu grupul socialist, domnul Del, doamna Delgo. Merci, merci, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte. Voiam în primul rând să-i mulțumesc Danutei Hübner, care are un simț real al compromisului. Nu va fi ușor și nu vreau să mai adaug nimic la rezumatul pe care l-a făcut referitor la discuțiile pe care le-am purtat la reuniunile raportorilor din umbra. A spus exact tot ce s-a întâmplat. Voiam doar să adaug că împreună cu Verzi pregătim compromisul menționat de Danuta și sper să îl putem trimite chiar azi. Când văd cât de mare este numărul de amendamente, cred că ar fi bine să revenim la esențial, dacă ne dorim ca acest raport să-și deplinească obiectivul adică să asigure monitorizarea punerii în aplicare a Uniunii Bancare, pentru că asta este misiunea Parlamentului. Trebuie să vedem cum sunt uh, puse în aplicare diferitele regulamente pe care le adoptăm și deci trebuie să spunem ce merge bine, ce merge mai puțin bine și ce lipsește. În orice caz, cred că putem spune că uh, măsurile uh, respective sunt transpuse de toate statele membre, uh, măsurile CRR, că Consiliul de Stabilitate Financiară funcționează și rămâne problema too big to fail. Această problemă nu e rezolvată, lipsește un al treilea pilon și lipsește un backstop fiscal fără de care Uniunea nu este uh, completă. Avem un consens pe marile principii, dar și pe diagnosticul uh, problemelor, dar există divergențe în ceea ce privește punerea în practică a lucrurilor care lipsesc și cred că ne facem iluzii dacă ne imaginăm că vom rezolva toate problemele acestea în termen. Mai sunt uh, și alte foruri în care discutăm aceleași uh, chestiuni. Avem propunerea EDIS din partea Comisiei, așteptăm finalizarea Basel 3, tot pachetul trebuie rediscutat, deci vreau să vă avertizez că noi nu vrem ca acele dosare să aibă de suferit din cauza acestui raport. Cred că este normal și legitim ca fiecare grup și chiar fiecare parlamentar uh, separat să propună amendamente, fiecare să-și arate punctul de vedere, însă cred că dacă ne dorim să fim coerenți, trebuie să găsim un compromis uh, fără a dăuna discuțiilor pe alte dosare și să abordăm acele subiecte în perioada următoare. Văd, domnule președinte, că vă grăbiți am să mă opresc aici și exprim voința grupului nostru de a ajunge la un text suficient de puternic, dar fără a lua decizii care să prejudicieze ce se va întâmpla după aceea. Mulțumesc! Mulțumesc! La fix, mulțumesc! De la ECR, domnul Starbati? Lunes uh, Domnul Lunes e raportor din umbră și vă rog să îl scuzați că nu a putut fi prezent astăzi aici. Am să vă citesc uh, o declarație în numele lui. Domnul Lunes dorește să mulțumească raportoarei pentru uh, proiectul de amendamente de compromis, care pe total sunt destul de echilibrate. Atunci când a avut loc schimbul de opinii pe proiectul de aport la Econ, ECR a cerut raportoarei să se gândească la scoaterea uh, titlului separat referitor la posibilitatea unui backstop fiscal și să rămână la trei capitole, unul pentru fiecare pilon al Uniunii Bancare. Ne bucurăm să vedem că raportoarea a acceptat această structură. Alte amendamente ECR se referă la expunerea suverană, instituțiile uh, financiare too big to fail, creditele neperformante și uh, condițiile de îndeplinit înainte de a se începe orice schemă de garantare a depozitelor la nivel european. Vedem că s-au depus multe amendamente și de către alți membri și ne bucurăm să vedem că raportoarea a inclus idei de la diferitele grupuri în propunerile sale de compromis. În ceea ce privește pilonul 3 al Uniunii Bancare, s-au depus multe amendamente care se îndreaptă în direcții foarte diferite. Este foarte important uh, să introducem ideile esențiale în text, dat fiindcă numărul de alineate este limitat și așteptăm propunerile raportoarei. Și în acest sens, domnul Lunes dorește să se, referă, să se refere la uh, textul echilibrat referitor la EDIS din textul raportoarei, care va fi o bază foarte bună pentru a negocia amendamentele de compromis săptămâna viitoare la Strasburg. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm munca constructivă la, asupra compromisurilor cu raportoarea și raportorii din umbră, și ne bucurăm să avem un raport ambițios, clar și realist. Mulțumesc foarte mult! De la ALDE nu e nimeni? De la GUE? Domnul McCarthy. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim raportorului pentru negocierea amendamentelor de compromis. Îmi pare rău că n-am putut participa la următoarea, la ultima reuniune a raportorilor din umbră. Am câteva comentarii de ordin general și cele specific o să le transmit prin e-mail. Vreau să salut eforturile de până acum de a include amendamentele în soluții de compromis pentru a găsi posibilele soluții la problema creditelor neperformante o problemă cauzată în general de nivelul cererii. Apoi, raportul bancar din umbră trebuie de asemenea avut în vedere și salut faptul că s-a inclus faptul că în ceea ce privește absorpția pierderilor trebuie să avem niște standarde minime. Cred că aceste afirmații trebuie să fie consolidate. Soluțiile actuale privind rezoluția privind fondul unic Uh, nu vor fi implementate aici. Mai sunt puncte care trebuie subliniate și trebuie să le găsăm reflectate în raportul final. Trebuie să fim de acord că lipsa de profitabilitate a sectorului bancar are anumite condiții care vin din politica de austeritate. În ceea ce privește datoria suverană, Parlamentul trebuie să facă o uh, declarație foarte clară pentru a spune că nu dorește să reducă cerințele prudențiale. În ceea ce privește supraveghere, au fost mai multe amendamente depuse în procedura de test de rezistență. Am văzut ce s-a întâmplat cu Deutsche Bank anul trecut și cred că asta trebuie să-l găsească în raportul final. Parlamentul nu poate analiza activitatea autorităților de supraveghere decât în mod limitat și de aceea, în astfel de cazuri, trebuie să ne manifestăm preocupările împreună. Și cred că raportorul va putea ajunge la o soluție de compromis în acest sens. Propunerile actuale limitate referitoare la problema too big to fail și datoria suverană nu sunt suficiente și trebuie consolidate. Am cerut de mult timp să fie întreprinse acțiuni de către bănci pentru a separa băncile în bănci comerciale și bănci de investiții. Repararea, separarea structurală nu este o idee radicală, se bucură doar de sprijinul stingii. Uh, am văzut-o într-un raport din 2014. Dasarul BSR este blocat și așteptăm să evolueze. Acestea ar fi câteva dintre prioritățile noastre și vom vedea cum evoluează lucrurile pe viitor. Mulțumesc! Din partea verzilor, domnul Urtason. Mulțumesc, domnule președinte. În numele lui Sven Giegel îi mulțumesc raportorului pentru bunul text și bună cooperare. Însă credem că există părți în raport care merg în direcția greșită pentru că sectorul financiar este foarte complex și încă mai sunt bănci sub cu nivel de capitalizare uh, care nu se ridică la nivelul așteptărilor. Cred că trebuie să ne ocupăm de stabilitatea financiară și nu să începem să promovăm dereglementarea financiară. First set of draft compromises. nevoia de reglementare a sectorului bancar din umbră este din ce în ce mai mare și trebuie să existe norme prudențiale mai clare în funcție de modelul bancar. Salutăm de asemenea faptul că echipa de negociere dorește să acopere anumite aspecte importante prin amendamentele de compromis, cum ar fi revânzarea produselor financiare pentru investitori retail, foarte important în țări cum ar fi Italia, de exemplu, și consolidarea cadrului macroprudențial. Noua propunere de compromis uh, o să fie transmisă astăzi de noi mai târziu. După referendumul din Regatul Unit, posibilele negocieri n-ar trebui să ducă la un cadru omogen între instituțiile financiare UE și un non-UE. De asemenea, aveți sprijinul nostru pentru amendamentele depuse de unii dintre colegi. Suntem de acord, de exemplu, că avem nevoie urgent să introducem reforma structurală bancară pentru a rezolva problema aceasta too big to fail. Suntem de acord că e important să permitem autorității de reglementare, o marjă mai mare de intervenție, așa cum a sugerat Hanuta Hubner. Comitetul de la bază el de asemenea, trebuie să fie avut în vedere aici, cum a sugerat Silvigular, Gular, și trebuie să creștem transferența BCE către public în ceea ce privește deciziile, orientările și supravegherea. Și în final, Vrem să ne partajăm preocupările cu privire la reducerea cerințelor din pilonul 3 prin introducerea de orientări de capital. Există indicii clare că supraveghetorii au început să reclasifice cerințele de capital în orientări de capital, astfel încât să poată fi plătite bonusuri de către, către conducere. Deutsche Bank a primit un uh, cadou când a s-a redus pragul de la 10,76 la 9,51. Astfel, Deutsche Bank a economisit 4,8 miliarde de euro. Sunt niște chestiuni importante care trebuie menționate și suntem gata să cooperăm cu colegii și raportorul pentru textul final. Mulțumesc, domnule Ortasu, nu mai avem raportor din umbră, deci continuăm cu intervențiile spontane. Eva Nova, 5 minute. Mulțumesc! Uh, mulțumim raportoarei pentru uh, eforturile făcute pe acest text până acum. Avem o bază solidă de muncă și în același timp uh, vorbim de un subiect foarte complex și sensibil. Nu cred că se miră nimeni când spun că multe dintre aceste provocări mai trebuie să fie ajustate pentru finalizarea Uniunii Bancare, însă există păreri conform cărora Consiliul cu statele membre trebuie să abordeze aceste chestiuni. Și cred că dacă vrem să consolidăm Uniunea Monetară și să garantăm stabilitatea financiară necesară în zona euro, Parlamentul European trebuie să fie implicat activ în finalizarea Uniunii Bancare. Partajez preocupările colegilor, în special în ceea ce privește coordonarea dintre SRB și alte autorități din sistemul European de Supraveghere Financiară, însă multe voci sunt foarte critice, fără însă să ofere în schimb soluții. Și cred că trebuie să ne axăm pe partea de soluții. De exemplu, o soluție ar putea fi să se elibereze capital pentru investiții și vânzarea creditelor neperformante pe uh, piață. Acestea sunt preocupări pentru unii dintre noi și nu cred că se pot găsi în textul final. Mulțumesc! Și acum, dacă nu mai este nimeni, raportorul are cuvântul. Doamna Delange, îmi cer scuze că m-am anunțat intenția de a interveni târziu, pentru că inițial nu voiam să intervin într-un proces care evident evoluează cum trebuie. Vreau să mulțumesc raportorului care evident face o treabă foarte bună cu raportorii din umbră, accesibilitatea pentru membrii uh, normale ai comisiei este foarte bună. așa să salut cele spuse de colega Delvo cu privire la faptul că există o serie de puncte în raport în care, dacă vrem să intrăm în detalii amănunțite, cum ar fi calendarul, viteza, condiționalitatea, nu cred că o să putem ajunge la un acord între grupuri în momentul de față. Dacă e să-l ascultăm pe domnul Lones, de exemplu, vedem că abordarea este cam aceeași. Putem spune că Uniunea Bancară nu e gata, Există doi piloni care sunt absolut europeni, al treilea nu. Avem nevoie de un al treilea pilon complet. Deci e urgent, uh, e important să se facă acest lucru urgent. Uh, cum am spus, fără să intrăm în detaliu. Și mulțumesc colegilor de socialiști pentru că au deschis acest subiect, pentru că cred că asta trebuie să spunem cu toții împreună în acest moment. Mulțumesc! Mulțumesc, Esther. Văd că nu mai vrea nimeni să intervină, prin urmare dăm cuvântul raportoarei. Mulțumesc, nu mai sunt multe de spus, pentru că sunt de acord cu cele, cu concluziile acestea pe care le-am auzit din partea lui Esther. Și anume, trebuie să păstrăm lucruri în raport și să nu deschidem subiecte care nu și-au locul aici. Există trei avize pe SAR, există comitetul de la Basel, pe care nu trebuie să-l detaliem aici. Sperăm că vom putea respecta în totalitate acest principiu cu amendamentele de compromis. Am și eu această preocupare. Un alt lucru pe care vreau să-l menționez este că l-am discutat, de altfel, când am avut prima discuție în pe acest raport. Am avut colegi care au intervenit și au spus că există această tendință de a introduce tot ce ține de acest sector în raport și să va exista o încercare de a aborda toate problemele cu care se confruntă brâncile în UE și în lume. Și asta e o adevărată provocare. Prin uh, amendamente să ne ajungem să ne trezim cu un pom de Crăciun în loc de raport în care să existe toate amestecate de valma. Sper că vom da dovadă de o poziție rezonabilă și grupurile politice vor înțelege lucrurile cu care ne confruntăm. Încercăm uh, să respectăm această linie în amendamentele de compromis, dar nu e ușor, mai ales pentru amendamentele care vor rămâne izolate. Am identificat o serie de chestiuni, de probleme pentru amendamentele de compromis și le-am spus colegilor și acum așteptăm răspunsuri în scris trecem prin procedura aceasta scrisă pentru a identifica posibile mm, căi de ajustare a amendamentelor de compromis. Sperăm să fie gata colegii și să avem la timp un raport care să fie votat pe 25 ianuarie. Mulțumesc tuturor colegilor care au transmis amendamente, care au participat la discuție a fost extrem de utilă. Mulțumesc, Danuta. Calendarul în comisia noastră pe 25 ianuarie și în plenară în februarie sau martie, da? Următorul punct, 11, diverse, nu avem nimic. 12, următoarea reuniune, 25 ianuarie, o zi de miercuri. Și acum trecem la în sala 3C50 pentru o reuniune mixtă Econ Libe. Mulțumesc!